Dear colleagues, good morning. I would like to welcome... Uh, Bună dimineața, dragi colegi. Vreau să urez bun venit lui Jeroen Dijsselbloem, cum știți, e alături de noi astăzi la Comisia ECO. Nu în calitatea dumnealui de președinte al Eurogrupului, ci ca președinte al ECOFIN pe durata acestui semestru. Și, iată, în această audiere ne va prezenta rezultatele președinției neerlandeze în area Econ și numele comisiei noastre. Doresc să-i mulțumesc domnului Dijsselbloem pentru spiritul de cooperare de care era dovană, dovadă pe parcursul președinției, discutând teme importante, cum e Uniunea Piețelor de Capital, EIOPA, cu rezultate pozitive la care ne așteptăm în zilele și săptămânile care vin. Cum știți, mâine avem un trilog foarte important. Apoi, în ce privește fiscalitatea, salutăm ambiția președinției olandeze, care a știut să împingă înainte agenda de fiscalitate. Am dori ca rolul uh, de consultare a Parlamentului European să fie luat mai în serios de Consiliu și am adoptat recent, cum știți, un text ambițios, uh, recent, mm, pe fiscalitate, care sperăm că poate fi luat în considerare. So, uh, in line, uh, with the Așa că, în funcție de practicile Uh, de până acum, practicile consacrate, vom avea o introducere a domnului Dalseblum, urmat de slotul de întrebări și răspunsuri. Yeah. Um, honorable members, uh, it's a pleasure to uh, be... Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare să fiu iarăși în fața Comisiei ECON și să am acest schimb de opinie cu dumneavoastră, prezentându-vă ceea ce am realizat la președinția ECOFIN. E de fapt cam de vreme. Ar fi trebuit să facem asta mai târziu. Mai avem o reuniune ECOFIN vinerea viitoare. Mai sunt lucruri de făcut. Și uh, vreau să vă spun că ordinea noastră de zi e oricum ambițioasă. V-am și prezentat-o la începutul președinției noastre. Tot ce s-a făcut în ultimele luni s-a făcut într-un climat de redresare economică se continuă la într-un ritm modest, dar important este că lucrurile merg înainte și dacă vă uitați la redresarea economică, vă dați seama că avem nevoie de o creștere uh, autosustenabilă, să ne bazăm mai puțin pe precondițiile de până acum, să avem o politică monetară comună, politică energetică comună, să ne bazăm pe Uh, punctele forte ale economiilor noastre din zona euro, dar și din Europa în general. Acest lucru arată încă o dată cât de importantă este coordonarea politică europeană. E important să avem reforme structurale, să îmbunătățim investițiile într-un climat de investiții, să avem o politică fiscală responsabilă, să avem un sector financiar sănătos. Toate aceste lucruri sunt indispensabile pentru a reduce ratele mult prea mari în continuare ale șomajului în țările noastre și toate moștenirile crizei de altfel. Astăzi voi fi succint și voi sublinia strict ceea ce am uh, întreprins la Ecofin. Foarte concret, am lucrat pe o serie de măsuri legislative. Fac însă câteva observații preliminare în ceea ce privește raportul celor cinci președinți și cum ne-am bazat munca pe acesta. În primul rând este vorba de uh, cons ă, consolidarea sau completarea Uniunii Bancare. E pe ordinea de zi de vineri la Ecofin acest subiect și dacă ne uităm la Uniunea Bancară ne dăm seama că multe lucruri au fost ă, deja obținute cu primul pilon, cu mecanismul unic de supraveghere, lucruri care deja uh, reprezintă un element nucleu în Uniunea Bancară. Avem și al doilea banc, uh, pilon cu rezoluția bancară care a devenit operațional în ianuarie acestui an și S-au înregistrat deja și primele contribuții în acest fond. Nu în ultimul rând, e vorba de transpunerea uh, totală a directivei cu privire la uh, garantarea depozitelor și BRD. Uitându-ne la Uniunea Bancară, ne dăm seama că mai sunt lucruri de făcut, mai ales în ceea ce privește pilonul al treilea. Și pentru a uh, aborda acest subiect, am creat un uh, grup de lucru ad hoc care va discuta despre reducerea riscului și despre omogenizarea sectorului bancar. Plus, în plus, se va discuta despre schema europeană de garantare a depozitelor. E un dosar extrem de complex, ne-am organizat însă munca în așa fel încât capacitățile sau inițiativele de reducerea riscului și partajarea riscului să meargă în paralel. În ultimele luni am avut mai multe schimburi de opinii pentru a înțelege care sunt și sensibilitățile și tehnicalitățile pe aceste subiecte. Obiectivul nostru este acela de a obține un acord despre cum să procedăm pe mai departe în anii ce vor veni. Discutăm despre asta, bineînțeles, vineri la Ecofin. Subliniem ce avem de făcut, deci atât pe partajarea cât și pe reducerea riscului. Și vrem să găsim un echilibru fin între diferitele interese ale statelor membre. Uniunea bancară este doar un capitol al raportului celor cinci președinți. Urmează, bineînțeles, și Uniunea Piețelor de Capital și Vă spun cu satisfacție că mă aștept ca vineri la Ecofin să fie confirmat acordul cu privire la abordarea generală a Consiliului în ceea ce privește regulamentul prospectus, un element cheie al Uniunii Piețelor de Capital și așteptăm cu nerăbdare și trialogul cu Parlamentul European. Facem tot posibilul și pentru a finaliza negocierile între colegiuitori cu privire la propunerea de directivă în ceea ce privește instituțiile pentru prevederile de pensie ocupațională. IORP, adică. Sperăm ca trialogul de mâine seară, sper eu ultimul, să fie soldat cu succes. Doresc de asemenea să menționez și pachetul de securitizare este o piatră de temelie a Uniunii piețelor de Capital cu multe beneficii potențiale pentru economia reală. La Consiliu deja există un acord cu privire la mandatul de negociere încă de anul trecut. Speranța mea este ca și la Parlament uh, examinarea să fie încheiată în curând, în așa fel încât să putem începe trialogurile. Permiteți-mi să mă refer și la câteva subiecte non-financiare care se referă la, la finalizarea Uniunii Economice și Monetare. Încep um, cu organismele naționale de competitivitate. După cum bine știți, este un uh, element bazat pe experiența pozitivă pe care o avem noi în țările de jos cu această instituție și uh, la fel vă anunț cu plăcere faptul că mă aștept să avem un acord la Ecofin mai târziu în această săptămână. Am decis să ne uh, axăm pe dezvoltarea productivității și să nu ne blocăm doar în uh, competitivitatea costurilor. În recomandare se va ține cont și de procesul de fixare a salariilor în plan național și, bineînțeles, vom ține cont și de constrângerile juridice care există la fața locului organismele naționale de competitivitate nu sunt singurul instrument nou pentru a promova niște politici structurale sănătoase. De asemenea, există un mandat de negociere la Consiliu pentru programul de sprijin pentru reformă structurală, SRSP. Avem mai multe experiențe în anii trecuți în anumite state membre și sensul acestui program este acela de a extinde uh, sprijinul tehnic către toate statele membre în anii ce vor veni pentru a îmbunătăți competitivitatea, creșterea și ocuparea. Așteptăm așadar cu nerăbdare poziția Parlamentului ca să putem începe munca și pe acest dosar împreună. De asemenea, sperăm să putem confirma o abordare generală a Consiliului cu privire la fondurile monetare, Money Market Funds, știu că dumneavoastră sunteți avansați cu acest dosar și că ați așteptat să recuperăm noi ritmul. Sperăm ca și uh, pe acest subiect să putem începe negocierile mâine. Oricum, există un acord uh, uh, pe directiva prospectivă la Consiliu. Să vedem ce alte subiecte mai sunt pe ordinea noastră de zi. Comisia a înaintat un plan de acțiune cu privire la spălarea de bani și finanțarea terorismului, iar vineri la ECOFIN vom analiza starea lucrurilor. Pot însă să vă spun din capul locului că s-au făcut progrese substanțiale, mai ales în ceea ce privește implementarea actelor normative în vigoare. Și câteva cuvinte la final în ceea ce privește taxarea și impozitarea. Luna trecută am reușit să progresăm pe una dintre prioritățile importante uh, în acest domeniu. E vorba de DAC 4, directiva cu privire la schimbul automat de informații. Și, iarăși, am încredere că mai târziu în această săptămână vom obține un acord și pe ATAD, adică directiva cu privire la măsurile împotriva evaziunii fiscale. Avem un pachet uh, ATAP uh, în acest sens, iar luna trecută la ECOFIN au fost adoptate concluziile Consiliului care cer o listă neagră a jurisdicțiilor din terțele state necooperante, lucru care este foarte important pentru dimensiunea externă a politicii noastre fiscale. Am făcut progres și în ceea ce privește uh, normele TVA, normele TVA cu vouchere, Există deja un mandat negociat din 2012, s-au făcut pași înainte și pe acest uh, subiect. Avem un plan de acțiune TVA și am uh, oferit linii directoare cu privire la ce trebuie făcut uh, pe mai departe, în așa fel încât să avem niște măsuri pe termen urgent și mediu ca să combatem frauda cu TVA și să acoperim lacuna TVA mă gândesc că e mai bine să mă opresc aici, oricum, după cum vă puteți da seama, am muncit din greu și Sper ca împreună cu următoarea președinție să lucrăm și mai din greu pentru ca împreună cu Parlamentul să încheiem mai multe negocieri. Președintele, mulțumesc. Da, într-adevăr, s-a lucrat din greu pe mai multe subiecte. Știu că încă nu s-a formalizat totul, dar avem abordarea generală pentru fondurile monetare. Money Market Funds. Salut foarte mult aceste progrese, salut și ideea că a fost extins uh, temeiul acelor organisme naționale de competitivitate în așa fel încât să includă și alte subiecte și să aibă în vedere și competitivitatea, ceea ce este o abordare de bun simț până la urmă și așteptăm cu nerăbdare și concluziile Consiliului în ceea ce privește Uniunea uh, bancară la sfârșitul săptămânii pentru aprofundarea acestui subiect. Mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Prima vorbitoare este Esther de Lange. Poate că am o natură calvinistă, dar când aud un președinte care a lucrat din greu și vrea să lucreze încă și mai din greu, e ceva uh, spectaculos. Bun venit în comisia noastră. Într-adevăr, ați uh, avut o președinție olandeză foarte ambițioasă și ne vom bucura ori de câte ori veți veni aici în fața noastră și în calitate de președinte al Eurogrupului. O întrebare colaterală oarecum, uh, urmare a unor remarci pe care le-ați făcut presei vis-a-vis de credibilitatea Comisiei și a Pactului de Stabilitate și Creștere. Ați discutat despre acest subiect cu Comisia în mod uh, precis și de ce e atât de important acest subiect pentru dumneavoastră? Ar fi bine de știut, pentru că împărtășim analiza potrivit care trebuie să ne asigurăm că baza pe care cu toții lucrăm rămâne intactă. M-aș concentra însă pe următorul ecofin și mai ales mm, tema mm, EDIS. Sigur, a fost o provocare acest document pentru a include toate pozițiile din Parlamentul European, ca să nu mai menționăm uh, toate temele uh, conexe. Ați spus că vă așteptați ca vineri să aveți un acord pentru anii care vin. E nevoie de o de parcurs, de un calendar, uh, pentru a ne asigura că cele două trenduri, reducerea riscurilor și uh, partajarea riscurilor, avansează în același ritm. Puteți să ne dați unele detalii? Ați menționat și faptul că BRD și DGSD uh, nu au fost implementate de trei state membre în momentul de față și ne puteți oare spune când vă așteptați ca acest lucru să se întâmple, pentru că pentru a avansa cu EDIS trebuie, cum spuneam, să uh, avem temelia uh, și în ce privește cele două agende paralele, mm, o altă întrebare, cum ne putem asigura că atunci când reducerea riscului nu intervine suficient de rapid, uh, suntem blocați la uh, EDIS. Cum ne putem uh, asigura că există controle și verificări așa încât să ne asigurăm că ambele lucruri merg în același ritm? Iar la nivel internațional, ar trebui să uh, ținem pasul de asemenea. Președintele întrerupe. Uh, gata, am terminat. Uh, răspunsul domnului Disemplu. Vă mulțumesc. Întâi v-ați referit la credibilitatea pactului și a rolului comisiei. Am fost foarte explicit uh, pentru că sunt foarte neliniștit. Atunci când avem acorduri între noi, e foarte important ca fiecare dintre noi să le respecte și, da, poate exista flexibilitate, foarte bine. Uh, am cerut flexibilitate în ce privește reformele structurale, sunt uh, cât se poate în favoarea uh, reformelor structurale, dar rolul Comisiei rămâne crucial. Dacă statele membre consideră că unele decizii ale Comisiei sunt greu de înțeles, greu de anticipat și că nu sunt obiective, făcând o distinție între statele membre mai mici sau mai mari, ei bine, e un motiv de preocupare majoră și în ședințele Eurogrup pot să-mi dau seama că anumiți miniștri uh, devin tot mai neliniștiți din această cauză și consider că pactul e în mâinile Comisiei și ca atare Comisia trebuie să își îndeplinească rolul de gardian al acestui pact iar tratamentul diferențiat al statelor membre în diferite contexte devine tot mai dificil pentru ca fiecare dintre noi să respecte acordul nostru. Acest lucru l-am transmis comisiei. Uh, comisia e conștientă de preocuparea mea și sunt de acord că mm, trebuie să-și asume rolul și asta în mod obiectiv. În termen general suntem de acord, dar de fiecare dată când uh, sunt preocupat, am să-mi exprim această neliște sau preocupare. Mario Draghi numește pactul întotdeauna ancora încrederii. Și nu e vorba doar de relația cu piețele eh, externe sau de piața de capital, ci e vorba de încrederea între noi. Deci haideți să respectăm cu toții lucrurile asupra cărora am căzut de acord. Într-adevăr, Vorbim de o foaie de parcurs, e termenul pe care și noi îl folosim și asta până în 2000. ...2024 se corectează oratorul. Deci, uh, uh, fondul unic de rezoluție va fi funcțional. Până atunci uh, va fi, vor fi diverse jaloane pentru această schemă și Sigur, toate aceste lucruri încă trebuiesc negociate. Cum ajungem însă până în 2024? Evident, sunt foarte multe de făcut și de aceea abordarea noastră a încercat să fie una echilibrată, uh, lucrând, așa cum ați spus, pe ambele fațete ale agendei, încercând să uh, reducem din moștenirea cu care se confruntă băncile noastre, încercând să reducem riscurile, dar în același timp integrând tot mai mult regulamentele noastre financiare și schemele de asigurări. Deci designul uh, acestui uh, document nu pot să vi-l ofer încă pentru că e um, work in progress, dar sunt convins că putem face lucrurile așa cum trebuie și vom avea acea foaie de parcurs pentru anii care vin. V-ați dat seama foarte bine cât de dificil uh, este munca, cât de multe interese intră în joc. Deci, da, vom conecta cele două agende, asigurându-ne că progresăm pe ambele laturi și mm, termenul nostru este 2024. Mulțumim, spune președintele Pervonș Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dyson, maniera în care evocați rolul Comisiei în aplicarea Pactului de Stabilitate, eh, subînțelegeți oare prin aceasta că eh, Comisia ar fi dat dovadă de eh, o doză de arbitrar în felul său de lucru? Sigur că Trebuie să fiți limpede dacă vă doriți încrederea despre care vorbeați. Sunteți sigur că Comisia nu a aplicat corect regulile? În al doilea rând, vorbiți de National Competitiveness Board, un termen care discutat la Consiliu. E normal oare ca Parlamentul să nu fie asociat acestui demers, aceste dezbateri? mai ales dacă va deveni un pilon al funcționării guvernanței economice. În fine, în ce privește EDIS, tocmai ați răspuns colege Esther de Lange, dar am auzit ieri pe, am auzit ieri pe Daniel Nui, care ne spunea în ce măsură acest element al legislației este important tocmai pentru a permite asigurarea stabilității piețelor financiare și echilibrul acestora. Nu vă temeți oare că foaia de parcurs despre care vorbiți e una prea lentă pentru viitor și că va, va prejudicia poate încrederea în Uniunea Bancară. Această Uniune Bancară neterminată va fragiliza uh, toate eforturile făcute sub primii doi piloni. Eh, Mulțumesc, doamnă Berez dacă aplică sau nu corect regulile comisia, e bine, dacă nu, ECOFIN n-ar trebui să fie de acord. Iată cum lucrăm. Dar uh, s-au exprimat uh, preocupări relativ la o decizie recentă în ce privește uh, rapoartele specifice pentru Spania și Portugalia și uh, s-au ridicat multe semne de întrebare. Regulile se aplică sau nu corect? Deci vom discuta acest lucru la ECOFIN. A existat un comentariu al președintelui Comisiei asupra felului în care uh, Franța ar trebui tratată diferit și de ce. Doamna Beres, fără microfon. A fost un comentariu al președintelui care a spus că Franța merită un tratament diferențiat pentru că este Franța. Uh, și încerc să înțeleg astfel de comentarii. Și alte state membre încearcă la fel să înțeleagă astfel de comentarii și mai ales state membre mai mici uh, sunt neliniștite de tratamentul diferențiat de care beneficiază state membre mai mari. Deci e vorba de încredere între noi. Tot ce spun e, Comisia trebuie să fie prudentă, trebuie să uh, conserve uh, tratatele, pactul. Pactul e baza relațiilor și a încrederii dintre noi. În ce privește rolul Parlamentului, în ce privește uh, National Board, eu cred că am mai discutat tema înainte, în trecut, și Parlamentul nu are niciun rol în această propunere, din păcate. păcate nu, spune președintele. Uh, Însă nu, nu înțeleg de ce Parlamentul nu este implicat, o fi un motiv uh, juridic care îmi scapă, am să analizez acest lucru. În ce privește Uniunea Bancară, dacă avansăm prea lent, uh, S-ar putea să aveți dreptate, dar cred că am avut un motiv uh, întemeiat pentru a ne ocupa de uh, fondul de rezoluție, pentru a vedea în ce fel pot fi ajutate băncile, așa încât să uh, putem colecta fondurile necesare. La fel se întâmplă și pentru schema depozitelor garantate. În plus, uh, băncile au o moștenire pe care trebuie să o rezolve. Vorbesc de înalta concentrare a obligațiunilor suverane și nu cred că ar fi uh, înțelept să precipităm lucrurile. E nevoie de timp, așa încât ultimul pilon al Uniunii Bancare să aibă o bază solidă. Mulțumesc! Bernd acum. Voi vorbi în germană. Herr Dijsselbloem, în ähm, Deutschland... Domnule Deiselblum, în Germania, noi toți, nu doar calviniștii, prețuim munca asiduă, dar prețuim și direcția potrivită. Și aici uh, am dubile mele în ceea ce privește Uniunea Bancară. Als Begründung für die Bankenunion höre, ist das... Aud ca argumente pentru Uniunea Bancară faptul că fiecare cetățean din uh, Uniune trebuie să se bucure de aceeași schemă de garantare la pilonul 3, prin EDIS. Dar putem să obținem asta și altfel, nu printr-o schemă europeană neapărat. De exemplu, în felul următor. Să găsim o soluție de competitivitate, adică peste tot în Europa, fiecare cetățean să poată avea acces la orice serviciu bancar sau orice bancă să aibă posibilitatea să devină activă în orice stat membru. Și atunci, automat, cetățeanul poate să aleagă banca cu stabilitatea financiară cea mai mare. Întrebarea mea către dumneavoastră este de ce nu puteți fi de acord cu asemenea soluție de competitivitate în loc să preferați EDIS, această, această schemă europeană de garantare a depozitelor, care are clar niște puncte slabe cu hazardul moral, cu uh, fragmentarea competitivității între băncile care fac parte din una bancară și băncile care nu. În plus, există și o temere a redistribuirii și o temere a insecurității la nivel instituțional. Deci de ce nu o soluție de competitivitate, mai ales că Uniunea Europeană mereu spune că este pentru principiul competitivității, dar mai degrabă în scris decât în practică. Și în al doilea rând, vreau să mă refer și eu la problematica TVA-ului la Consiliu. Ați spus că Consiliul se ocupă de asta, dar nu ne-ați dat detalii. S-a discutat cumva la Consiliu și despre introducerea unei taxe inversate, reverse charge, la nivelul uh, uh creditorului, adică statele membre să decidă dacă aleg această procedură sau dacă rămân la procedura standard. Vă mulțumesc. Um, thank you. Um, taking the uh, Mulțumesc. Preluând uh, punctul de vedere al competitivității, lucrurile devin interesante. Eu cred că ori de câte ori un deponent, mm, indiferent în ce țară sau bancă, dacă e în Uniunea Europeană, merită să beneficieze de aceeași protecție. Și firește, un consumator trebuie să fie liber să aleagă banca cu care lucrează. Și cred că pot fi făcute mai multe pentru a facilita consumatorilor uh, mutarea de la o bancă la alta. Așa se întâmplă lucrurile în țara mea. Uh, ar fi nevoie de mai multă transparență pentru ca și consumatorii să înțeleagă în ce bancă pot avea încredere sau care bancă uh, derulează activități mai riscante în diferite branșe ale economiei. Consumatorii habar nu au ce se întâmplă în culise. E dificil pentru consumator să înțeleagă și să evalueze riscurile băncilor. De aceea rolul nostru este unul foarte important și e nevoie să avem niște supraveghetori foarte puternici uh, și niște uh, standarde de capital precise pentru a proteja consumatorii unde s-ar afla. Dar ca și în orice sistem de asigurare, dacă e un sistem unic la nivel european, acesta va fi mai puternic decât uh, o diversitate de sisteme diferite de asigurare. Dar dacă vreți să aderați la asigurarea mea, probabil că vreți să știți care sunt riscurile. Și înainte de a permite eh, doamnei de Lange să vină în sistemul nostru de asigurare, trebuie să înțelegem cu ce eh, riscuri vine ea și poate îi cerem să-și reducă riscurile înainte să devină partea schemei noastre de asigurare. Iată dezbaterea pe care o purtăm acum. Da, sunt argumente bune pentru o, uh, un sistem comun, unic, uh, de asigurare, dar atunci trebuie să ne asumăm și riscurile care vin odată cu un astfel de sistem. Acum, ce privește TVA, da, Există această dezbatere privind uh, reverse charge. Unele țări uh, susțin această abordare a taxei inversate și acum ne gândim dacă permitem acestor țări sau acele țări să experimenteze Uh, cu acest instrument. Încă nu am luat o decizie. Viitoare, uh, vinerea viitoare vom discuta despre acest lucru și Comisia ne va explica care sunt toate implicațiile juridice, dar analizăm această situație în mod foarte serios, într-adevăr. Mulțumim. Silvi Gular. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că sunteți astăzi aici. Știți cât de mult apreciem prezența dumneavoastră în comisia noastră. Aș dori să fac un comentariu, mai degrabă să vă exprim mulțumirile noastre și apoi să vă pun o întrebare. Vă mulțumim pentru că ați luat cuvântul cu privire la declarațiile domnului Juncker despre Franța. Vă spun asta în calitate de franțuzoică și vă reamintesc că puteți utiliza articolul 6 din Declarația Drepturilor Omului din 1789. Asta este Franța, da. Pentru că acolo se spune că legea trebuie să fie aceeași pentru toți. Este una din marile realizări ale Revoluției franceze și vă pot puteți folosi de acest uh, um, de acest articol. Sunteți de acord cu domnul Șeble care spune că în cazul în care britanicii votează să iasă din Uniunea Europeană, in înseamnă in și out înseamnă out. Um, do I agree with in is in, out is out? I... Mm. Aș spune că da, în general, da, sunt de acord că in înseamnă in și out, out. Dar uh, permiteți-mi uh, o afirmație pozitivă. Am avut mai multe referendumuri în uh, țările de jos și am înțeles că un lucru care nu funcționează este să-i ameninți pe alegători și să-i, să le spui că se vor întâmpla niște lucruri îngrozitoare dacă fac o anumită alegere. Nu, asta nu este abordarea corectă mm, probabil că uh, alegătorii din uh, Regatul Unit oricum nu sunt foarte interesați de ce am eu de spus, dar dacă ar fi interesați, aș spune că există un argument foarte puternic în favoarea cooperării europene, din foarte multe motive. De exemplu, Cred că um, aspectul cel mai important acum în toată dezbaterea privind Brexit este uh, migrația. Migrația nu va dispărea dacă britanicii ies din Uniunea Europeană. Uh, apoi există argumente foarte importante în favoarea cooperării între uh, Franța și Regatul Unit, uh, uh tunelul de mm, sub canalul Mânecii, toate aceste uh, posibilități de cooperare continuă. Există foarte multe argumente pozitive în favoarea uh, Uniunii Europene și a um, importanței sale și pentru uh, britanici. mi-aș dori ca britanicii să nu fie niște simpli membri ai Uniunii Europene, ci niște membri activi care participă cu adevărat la încercările noastre de a îmbunătăți ceea ce facem aici. La un moment dat în trecut chiar așa erau, dar cu timpul au devenit mai pasivi. Um, sunt cumva în defensivă și acum mi-aș dori un stat membru cât mai activ. Permiteți-mi uh, să reiau. Nu e vorba de nicio amenințare, ci vreau să vă atrag atenția asupra întrebărilor care vin din uh, partea altor milioane de cetățeni europeni din alte state care se întreabă uh, ce va însemna acest referendum pentru ei. Deci eu nu aș dori să ne axăm numai, pentru, numai pe o singură țară și să le lăsăm pe toate celelalte deoparte. Pentru că sunt în fața unei situații pe care nu o pot controla și acest lucru creează um, teamă și panică. Da, aveți dreptate. Excelent. Excelent, într-adevăr. Dimitris Papadimulis. I'll put my question in Greek. Voi vorbi în uh, limba greacă, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Dyson Blum, pentru prezența dumneavoastră. Dacă nu mă înșel, în ultimii ani, cel puțin în ultimii doi ani, este prima dată uh, când în uh, alocuțiunea dumneavoastră de introducere nu vă referiți deloc la Grecia. Cred că e prima dată când se întâmplă asta în ultimii doi ani și pentru mine este un lucru bun, pentru că acest acesta arată că Grecia uh, nu mai este mereu pe prima pagină uh, Însă sunteți și președinte al Eurogrupului și uh, peste două zile va avea loc o reuniune a Eurogrupului și aș dori să vă întreb care sunt deciziile pe care intenționați să le luați în legătură cu Grecia peste două zile. Apoi, mă întreb dacă se va debloca în final tranșa împrumutului pentru finalizarea procesului de evaluare. Și, în cele din urmă, domnul Dombrovski și domnul Moscovici în fața Parlamentului European acum câteva zile au spus că speră că imediat după vacanță, după perioada de vară, se vor angaja discuții cu creditorii în ceea ce privește o eșalonare a datoriei. Sunteți de acord cu această evaluare? De asemenea, s-a spus că și pentru perioada post-2018, Comisia ar preconiza niște excedente mai rezonabile decât procentul de 3,5% care nu pare deloc realist pe o, pe o perioadă de uh, 10 ani. Un fost uh, ministru al finanțelor uh, susține ca creditorii să se mobilizeze pentru această uh, ușurare a datoriei uh, care este solicitată pe lângă FMI și o rată uh, de 2,5% maxim 3,5% pentru excedentul primar, tocmai pentru a ne putea uh, reîncadra uh, pe un drum al creșterii în Grecia și pentru a transmite un mesaj de normalizare a situației care începe în, în fine în Grecia. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră și, pen, și uh, Răspunsul oficial este sigur că astăzi vorbesc în calitate de președinte ECOFIN uh, și nu voi răspunde în ceea ce privește Eurogrup, dar nu o să vă dau acest răspuns oficial și voi răspunde întrebărilor dumneavoastră, dar aveți dreptate în ceea ce a spus despre Grecia și aici vorbim despre activitatea ECOFIN, însă mai este și un alt argument. Ne aflăm acum într-o fază nouă încrederea între statele uh, membre ale zonei euro și celelalte state și față de Grecia uh, a crescut. Întâi a fost o scădere foarte mare a încrederii și de atunci am uh, parcurs un drum lung împreună. Sigur că continuă să existe anumite uh, diferențe de opinie, anumite divergențe, însă cred că avem o cooperare foarte constructivă și pe această bază uh, sper că uh, vom putea acorda așadar um, acordul, vom putea acorda autoritatea pentru um, deblocarea următoarei tranșe. Apoi, o foaie de parcurs mai clară în ceea ce privește datoriile care să fie elaborată uh, după vară? E bine, nu. Aceasta a fost deja cumva schițată. Uh, această foaie de parcurs este termenul pe care îl folosim. Ea a fost definită cumva luna trecută și ne vom uita la modul în care este gestionată datoria pentru a putea mm, scădea uh, ratele dobânzilor și pentru a putea gestiona mai bine povara uh, îndatorării în următorii ani. De asemenea, mai există mai multe măsuri specifice pe care le putem uh, implementa în ceea ce privește Uh, gestionarea datorilor și vom vedea care va fi și rezultatul analizei uh, pe care o vom face. Și dacă este nevoie, vom face mai mult. Întrebarea cheie ridicată de doamna Tunaros este vorba de acel 3,5% pentru excedentul primar. Trebuie să fie mai mult, mai puțin. În mod preliminar, ne-am pus de acord că 3,5% pe un termen lung nu este neapărat uh, un uh, procent realist, prin urmare avem uh, o perspectivă în scădere pe următoarele decenii pentru aceste excedente primare. Să nu vom face această revizuire după vară, probabil la sfârșitul anului, când FMI-ul va pregăti o decizie a Consiliului uh, deci acesta va fi, practic, pasul următor. Femeiul va lua o decizie și apoi vom vedea cum vom continua. Mulțumesc, Filip Lambert. Professor Bloom, uh, on EDIS, I must say I'm în ceea ce privește EDIS, sunt puțin uh, dezamăgit. Uh, aveam mai mult așteptat de la președinția olandeză decât uh, ceea ce ați livrat până acum și chiar am crezut când v-ați anunțat intențiile la începutul președinției, însă acum sunt dezamăgit. Sigur că președinția nu poate face absolut tot ce dorește, însă am senzația că Ecofin uh, vrea să uh, blocheze cumva comisia. Într-adevăr, este un dosar uh, sensibil pe care trebuie să-l tratăm cu toată atenția, însă uh, trebuie să ne acordăm timpul necesar și să nu ne grăbim, e adevărat, însă am îngrijorările mele aici. La pachetul privind combaterea evaziunii fiscale, OCDE nu a acoperit toate aspectele aici. Comisia a, tras, comisia a diluat uh, cumva ceea ce elaborase OCDE și acum Ecofin uh, diluează și mai mult. Mă întreb ce va mai rămâne din această agenda atât de ambițioasă. Și am senzația că poziția dumneavoastră nu este suficient de fermă. Poate mă înșel. Uh, la ce vă referiți? Care este impactul mai... Cine are un impact mai mare? Colegul dumneavoastră, secretar de stat uh, responsabil de impozitare. Și despre cine vorbesc? Vocea lui se face mai auzită decât a dumneavoastră, aș spune. Acum, în ce privește regulile, dacă avem reguli și dacă vrem ca um, acestea să um, fie să, să, să suscite încredere, ele trebuie să fie aplicate. Însă, dacă au fost concepute într-un mod în care este contraproductiv, atunci poate ar trebui să uh, ne punem întrebarea dacă aceste reguli sunt cele potrivite. Nu dacă ar trebui să avem reguli, ci dacă cele pe care le avem sunt potrivite, sunt corecte. Regulile de mm, guvernanță financiară nu trebuie să agraveze lucrurile. În loc să recunoaștem că acest lucru se întâmplă, că ele nu sunt cele corecte, ne asumăm responsabilitatea de a le încălca sau de a le trata într-un mod liber. Nu trebuie să ne prefacem că credem în ele și să nu le aplicăm. Dumneavoastră ce părere aveți? Mulțumesc sunteți dezamăgit uh, și eu consider acest lucru un compliment, așa că vă mulțumesc pentru că aveți așteptări foarte mari de la președinția olandeză și obiectivul nostru este să vă mulțumim. Uh, mai avem câteva zile la dispoziție și poate vom reuși să ne îmbunătățim uh, nota finală pe care o să ne o acordați. La Edi spuneți că uh, trimitem uh, comisia înapoi la punctul de plecare. Mm, nu cred că este așa. Uh, ne uităm la foaia de parcurs, ne uităm la pașii pe următorii ani. S-au făcut deja uh, eforturi tehnice la nivelul Consiliului pe propunere în sine și Consiliul lucrează pe acea propunere. Dacă se vor face schimbări în aceste negocieri, da, se întâmplă întotdeauna în cadrul negocierilor, dar asta nu înseamnă um, trimitem comisia la punctul de start sunteți uh, îngrijorat uh, de data de 2024? Nu cred că este cazul, pentru că am convenit împreună cu Parlamentul că până în 2024 acest pachet privind rezoluția și redresarea să fie finalizat și sperăm că până atunci și Uniunea Bancară va fi finalizată. Și în acest sens este nevoie de noi angajamente așa cum le-am definit, ce trebuie să facem, cum vom face acest lucru și cum vom putea să echilibrăm toate aceste aspecte din punct de vedere politic. Aceasta este foaia de parcurs. Și ați mai spus că sunteți dezamăgit și de aspectele legate de combaterea evaziunii fiscale. A trebuit să ne acordați totuși o șansă. Aș fi putut uh, să obțin uh, o, uh, un acord cu privire la această directivă a dat uh, deja în Consiliu uh, în trecut uh, dacă uh, aș fi acceptat să renunț la asta, să, mă mai, să mai închid ochii și la cealaltă. Însă le-am spus foarte clar că trebuie să tratăm lucrurile cu seriozitate. Da, este un, vorba de o negociere, da, interesele pot fi divergente, dar cred că uh, Uh, putem uh, merge către un consens și Europa continuă să aibă o poziție de lider la nivel internațional. În cele din urmă, dacă considerăm că regulile sunt contraproductive, că nu sunt bine definite, atunci ar trebui modificate. Sunt de acord cu dumneavoastră. Este o dezbatere absolut uh, corectă. Am vorbit despre asta și la reuniunea informală Ecofin la Amsterdam, când uh, am uh, discutat despre regulile fiscale, bugetare, despre mm, deficitul structural ca indicator în comparație cu alți indicatori. Uh, și despre modul în care putem uh, gestiona sau influența politic acest lucru. Am avut o dezbatere interesantă și Comisia va uh, face probabil propuneri uh, privind modificarea setului de indicatori, mai ales în ceea ce privește partea de prevenție. Așadar, poate că ar trebui schimbate regulile dacă ele nu funcționează corect, dar dacă ele există, Comisia este cea care are rolul uh, oficial, rolul formal uh, din punct de vedere juridic. Ea trebuie să definească aceste reguli. Sigur că trebuie să utilizăm toate instrumentele disponibile, însă într-un mod uh, corect și obiectiv. Însă, sunt de acord noastră, dacă nu vă plac regulile, apoi ele, uh, ele trebuie schimbate și apoi trebuie aplicate. So it's news, this one? Okay. Uh, Marco Valli. Marco Valli. Grazie, Presidente. Ringrazio... Mulțumesc. Mulțumesc uh, președintelui Eurogrup și ministrului de finanțe al țărilor de jos pentru prezența dumneavoastră uh, astăzi. Ați vorbit despre o foaie de parcurs care este foarte uh, lăudată în prezent această foaie de parcurs redactată la cinci mâini, cei cinci președinți în Uniunea Europeană. Și vorbește apoi acolo despre Uniunea Bancară. Cetățenii cer o Uniune Bancară care să neutralizeze posibilitățile de speculă financiară. Însă problema este că ceea ce creați nu este o Uniune Bancară care va avea acest efect, ci din potrivă. Împreună cu Uniunea Piețelor de Capital, nu va reuși să fie suficient, nu vor reuși să fie suficient de adaptate. Aceasta este direcția în care, pe care o arătați. Dar cred că criteriile pe care vă axați nu sunt corecte. De exemplu, atunci când vorbiți despre riscuri, vă referiți la um, datoria la datoria suverană, care nu poate fi pusă în paralel cu alte riscuri mai grave din partea piețelor financiare, cum sunt produsele derivate, de exemplu. Deci ar trebui să înțelegem care este calea pe care vreți să mergeți, să răspundeți uh, așteptărilor cetățenilor sau așteptărilor băncilor și lobby-urilor financiare, pentru că uh, eu am senzația că mai degrabă mergeți pe al doilea drum. Neutralizarea sistemului sistemului uh, de evaziune fiscală. Ați spus că există țări care au poziții care nu sunt în acord cu cele ale Comisiei și ale Parlamentului. Ați putea să spuneți care sunt aceste țări? Ați spus că și țările de jos ar fi cumva favorabile acestui pachet, însă sunt alte țări care se opun. Care sunt ele? Și apoi, foaia de parcurs a celor cinci președinți. După un eventual Brexit, există o foaie de parcurs care să fie definită deja și care să facă uh, un fel de bilanț al zonei euro? Uh, Avem noi că avem o problemă excedentară, de excedent în zona euro, cum este Germania, care tot acumulează, acumulează, tot distrugând piața internă. Aș vrea să știu dacă capacitatea fiscală, președintele îl uh, întrerupe pe vorbitor. Sunt întrebări destul de dificile pentru mine, domnule Valii pentru că, în primul rând, nu sunt sigur dacă le am înțeles corect. Spuneți că Uniunea Bancară va conduce la noi produse financiare cu niște nume mai frumoase, dar nu știu la ce produse vă referiți. Vă spuneți că ne axăm pe criteriile greșite. Uniunea piețelor de capital. La aceasta mă referam. Până la urmă, întrebarea dumneavoastră era dacă ascult lobby-ul băncilor sau dacă îi ascult și pe cetățeni. Eu cred că cetățenii sunt interesați de niște bănci sigure în care să poată, ai, să avea, să poată avea încredere și Uh, datoria suverană din statele membre a crescut foarte mult, unul din motive fiind pentru că a trebuit să salvăm băncile și contribuabilii sunt îngrijorați de asta, da. Uh, probabil că este nevoie de un uh, ritm uh, progresiv pentru a gestiona aceste riscuri, pentru ca băncile să fie capabile să își gestioneze singure aceste riscuri și să fie deschise clienților M-ați întrebat ce țări se opun, uh, se opun uh, EDI sau se opun uh, pachetelor de împotriva evaziunii fiscale. Eu n-am spus că sunt împotrivă. Din punct de vedere al președinției, sigur că ne dorim un acord cât mai puternic și cât mai um, eficace și suntem pe sunt, și ne dorim să reunim toate țările, să, să reunim consensul tuturor țărilor pe aceste teme. Ați vorbit despre excedentul din Germania. Nu e vorba numai despre această țară, mai sunt și altele, însă n-am înțeles care este legătura cu capacitățile fiscale. Mă tem că nu am înțeles foarte bine întrebările și de aceea mi este greu să vă răspund. Nu, puteți să trimiteți ceva în scris, pentru că acum nu mai avem uh, timp și asta este situația. Ministre des Finances des pays. vous parler dans le cadre de la gouvernance économique. În cadrul guvernanței economice europene vorbiți de finanțele noastre publice, atât ale țării dumneavoastră, cât și ale țării mele. Sunt cam supărat de declarațiile pe care le-ați făcut în presă în special într-un interviu către Figaro în iunie, uh, denunțați uh, favoritismul Bruxelles față de Paris, pentru că Franța nu îi se aplică aceleași reguli de disciplină bugetară din pactul de stabilitate, respectiv regula de 3% uh, din PIB. Eh, Parlamentul francez încercă să recupereze 1,6 miliarde de euro din partea Google France, eh, acuzat de evaziune fiscală. De ani de zile, Google eh, tranzitează prin țara dumneavoastră și prin Irlanda profiturile ei, tocmai pentru a nu plăti impozite. Dar Franța nu e singura care suferă de evaziunea fiscală a țării dumneavoastră și nu Google e singura întreprindere care profită de acest lucru. Sute de miliarde de pierderi fiscale sunt suportate de parteneri europeni, iar pentru Franța înseamnă 30-40 de miliarde pe an, adică aproape 2% din PIB-ul nostru. Investițiile care trec prin țara dumneavoastră sunt doar fluxuri preluate din alte țări. Pentru a crește economiile în mod peren, e nevoie de investiții, de finanțarea IMM-urilor și de a uh, palia austeritatea crudă. Între timp, parlamentele naționale încearcă să distribuie profiturile ilegale în țara, în țara dumneavoastră. Cum aveți îndrăznea să dați lecții Franței atunci când țara dumneavoastră și guvernele sale succesive au participat la sărăcirea conturilor noastre publice zeci și zeci de ani? Puteți uh, avea un buget sănătos fără fluxuri financiare? Când vorbim de uh, 3,5 miliarde din PIB, pierdere fiscală, nu putem preface că nu există. Ce nu plătesc multinaționale în Franța sunt compensate prin deficiturile cu care ne acuzați și austeritatea pe care ne puneți în cârcă. De ce ar trebui să ascultăm reproșurile unui uh, lider politic care se face vinovat el însuși de crime fiscale grave? Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Um, first of all, My remarks regarding... Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește observațiile față de rolul uh, Comisiei, pacturile acestea, acordurile au puțin de a face cu Franța. Nici n-am comentat despre Franța pentru că n-am comentat uh, deciziile individuale. Franța a primit ani în plus pentru a-și reduce deficitul și pot fi motive obiective pentru asta. Mai multe state din Uniunea Europeană au primit mai mulți ani, de fapt, ca să rezolve problema deficitului și ca să respecte acordul. Foarte bine dacă se întâmplă asta, cât timp există niște motive transparente și clare. Și evident, eu pe asta m-am bazat în observațiile mele. Cu privire la evaziunea fiscală, ea are loc și o cunoaștem bine cu toții Țările de jos, ă, dacă până acum au fost parte a problemei, mă gândesc că am cam fost, atunci automat ar trebui să devină o parte a soluției. Cel puțin asta e atitudinea pe care o am eu și ca președinte și ca ministru de finanțe. Sistemul nostru de impozitare a permis companiilor internaționale să eludeze taxele nu doar ă, prin țările de jos. Dacă am fi avut norme stricte noi, ar fi luat ă, atunci o altă rută. Sunt multe alte rute internaționale și mulți facem parte dintre ele important este să avem niște standarde internaționale pe care să le implementăm în Europa și să fim fruntași. Exact asta facem acum. Și dacă pentru asta e necesar să schimbăm legislația în țara dumneavoastră sau în țara mea, atunci asta trebuie făcut și cu siguranță asta vom face. Deja anul acesta ne vom schimba legislația în ceea ce privește uh, cutia de inovare un instrument care a făcut uh, ca Olanda să fie interesantă pentru uh, investitorii internaționali. A devenit un standard, îl vom implementa. Deci asta este ideea, să avem standarde internaționale clare, să le implementăm într-un cadru european, să transpunem totul în legislație națională ca să oprim acest fenomen. Și eu sunt foarte determinat să fac asta. Domnul Zarianopoulos. Η ερώτησή μου, σαν αφορμή έχει μονάχα την κατάσταση στην Ελλάδα, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Am o întrebare, pornind de la Grecia, dar uh, vizând uh, situația lucrătorilor nu doar din Grecia, ci și din Franța și alte state. Comisia Europeană are în vedere norme unice în ceea ce privește stabilirea salariilor în funcție de anumite criterii de competitivitate, pretutindeni în Europa. Dumneavoastră l-ați uh, felicitat pe domnul Tsipras cu privire la reformele implementate de domnia sa, dar cetățenii nu-l vor felicita și ei, fiindcă pensiile și salariile au fost reduse a 13-a oară. Multe case vor fi confiscate de bănci. Și de fapt băncile acestea alimentează în roșu fondurile. Sunteți foarte eleganți când vine vorba de acordarea de privilegii și de subvenții și de rabat fiscal companiilor multinaționale. Va avea loc însă a doua evaluare și oamenii din Grecia sunt uh, îngrijorați, pentru că după fiecare negociere ei sunt tot mai săraci. Vreau uh, să vă adresez câteva întrebări specifice și aștept un răspuns clar. Se va discuta cu guvernul actual pachetul de muncă. Dumneavoastră ați menționat bunele practici incluse în memorandumul al treilea cu guvernul. Vă referiți cumva la liberalizarea uh, concedierilor în masă după intervenția procurorilor europeni care au spus că uh, E vorba de o țară cu 25% șomaj. Ce spuneți despre salarii în nou sistem de salarizare? Fiindcă despre asta se vorbește acum în presă. E vorba de abolirea salariilor 13 și 14 și o reducere a salariului minim chiar sub nivelul din 2006. Aproape am terminat. Președintele încearcă să îl întrerupă pe vorbitor. Se spune că va exista uh, un salariu permanent care nu se va mai modifica. Și acum vorbitorul chiar a fost întrerupt. Au fost foarte multe întrebări, uh, răspunsurile acum din partea domnului Dijsselbloem. Da, ați avut întrebări foarte specifice și ați cerut niște răspunsuri precise pe care nu vi le pot oferi, fiindcă e vorba de reforma pieței muncii, care de-abia ce a început. Iar la finalul procesului, când avem un design, instituțiile și colegii eleni îi vor informa pe ceilalți miniștri din uh, Eurogrup. Așa că n-am, n-am de unde să vă ofer răspunsurile specifice pe care mi le-ați cerut. Mulțumesc. Gunnar Hockmark. Thank you very much. Um, I would like to raise an issue with about... Mulțumesc. Vreau să mă refer puțin la climatul economic general. Am cumva sentimentul că din frustrare discutăm mai degrabă despre schimbări instituționale decât despre reforme structurale. Vedem așadar o problemă structurală, creăm o nouă comisie, o nouă platformă decizională, o nouă foaie de parcurs, așa cum ați spus și dumneavoastră. Câteodată, poate, înlocuim vechile reguli pe care nu le respectăm cu noi reguli, în speranța că acestea să fie respectate, dar problemele vechi și generale persistă ne uităm la economiile europene și vedem că din 2007 investițiile directe străine în Europa s-au înjumătățit, mai mult sau mai puțin, asta în funcție la, de anul la care te uiți. Sunt regiuni în care au crescut, de exemplu în SUA s-au dublat. Avem o lacună investițională și în Uniunea Europeană avem uh, taxe și impozite cam cu 10-15% mai mari decât uh, în alte regiuni competitive. Și uh, vreau să știu din partea dumneavoastră ce agendă de reforme structurale avem până la urmă. Cum ne concentrăm pe schimbarea precondițiilor în economie, în loc să discutăm despre subiectul nostru preferat, și anume cum să schimbăm instituțiile în Uniunea Europeană pentru că niciuna din aceste schimbări instituționale nu va însemna automat o reformă structurală în reali. Deci, ce vom face pentru a discuta la nivelul economiei europene și nu la nivelul instituțiilor europene? Vă mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc foarte mult. Aveți perfectă dreptate. Zăbovim prea mult uh, pe subiectul dezbaterii instituționale și eu cred că reformele structurale rămân abordarea cheie pentru a îmbunătăți productivitatea în Uniunea Europeană și pentru a avea un nivel mai mare al creșterii economice. Nu putem accepta situația de acum, cu o creștere extrem de lentă. Și ne mai uităm și la rata șomajului, dându-ne seama că cel mai bine este să profităm de oportunitățile care vin odată cu aprofundarea pieței interne creând oportunități de investiție pe mai multe piețe. De aceea, uh, premierul meu, împreună cu domnul președinte Juncker, au și uh, publicat un articol în Financial Times cerând ferm angajamente clare în ceea ce privește finalizarea pieței interne. E potențial de creștere aici și mi-e greu să înțeleg de ce ne axăm așa de puțin pe acest subiect. Vă amintiți, a fost prezentat la început planul Juncker cu trei piloni, uh, inclusiv uh, reforme structurale și investiționale, pentru ca investițiile să revină în Europa, dar s-a progresat mult prea puțin pe acest uh, subiect. La fel, e vorba și de nivelul crescut de impozitare. Ne uităm puțin la cum funcționează piața muncii la noi și ne dăm seama că dimensiunea și modelul social sunt foarte puternice în Europa. Ca social-democrat prețuiesc asta, dar costul se traduce printr-o productivitate cumva scăzută pe piața muncii. Deci avem nevoie de reforme de, impozitare ca să avem un efect de pârghie și pentru ca oamenii să poată fi angajați mai uh, ușor și să aibă loc reinserția profesională. Sunt niște reforme majore care trebuie să aibă loc pretutindeni în statele membre. Industriile de la fața locului sunt uh, foarte protejate, avem mii de profesii închise, sunt foarte greu de accesat, e foarte greu pentru tinerii din multe state să-și înceapă o afacere, sunt foarte multe regulamente de bifat, e foarte mare birocrația. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, deci. E greu, pentru că reformele structurale nu sunt uh, Uh, un subiect pe placul nimănui și fiecare dintre noi cam încearcă să câștige următoarele alegeri, dar dacă noi nu vom aborda subiectul, economia va rămâne la o creștere lentă și șansele până la urmă de a câștiga într-adevăr următoarele alegeri tot mici rămân. Mulțumesc. Paul Tang. Mulțumesc, domnule președinte. Da, săptămâna aceasta sperăm să încheiem dosarul IOP și uh, am fost sceptic față de, comis- față de propunerea comisiei, dar cred că s-a progresat mult. Speranța mea este ca miercuri să încheiem dosarul și să putem spune că am îmbunătățit propunerea inițială. De fapt, am uh, făcut ordine puțin în haosul acela cu tranzacții transfrontaliere. Mă refer acum la evaziunea fiscală. Parlamentul European a acceptat uh, raportul Juncker-Bayet, care a arătat că, în ciuda divergențelor și diferențelor politice, reușim să cădem de acord asupra unei abordări sistemice în fața evaziunii fiscale. Dumneavoastră știți care sunt diferențele. Puteți să vă referiți puțin în detaliu la acestea, fiindcă da, uneori statele membre spun da, dar apoi uh, în practică fac altceva. Îmi dau seama, de exemplu, că Irlanda nu e de acord cu schimbările de la CFC și cu uh, schimbarea. Schäuble a amenințat că va înjumătăți pachetul. Sunt uh, elemente care circulă prin presă. Să ne spuneți însă dumneavoastră mai mult despre dificultățile pe care le-ați uh, înf- înfruntat. Mulțumesc! Mi-aș face viața foarte grea dacă aș uh, intra în uh, detaliile legate de pozițiile diferite asumate. Eu doresc să mențin pachetul puternic și credibil până la capăt. Nu voi ieși altfel din uh, reuniune. Nu voi ieși cu un text dus pe apa sâmbetei care să-și fi pierdut din credibilitate. În toate statele membre este o uriașă dezbatere cu privire la evaziunea fiscală și cât de injustă este ea cât de distructivă este la nivelul uh, relațiilor dintre statele membre. Și noi, ministrii de finanțe de la Ecofin, trebuie să ținem piept acestui subiect, să lucrăm împreună pentru a opri acest flagel. Asta mai ales dacă vrem ca cetățenii și companiile să plătească taxe și impozite. Trebuie să se facă într-un mod echitabil și de către toată lumea, dar pentru asta e nevoie de standarde europene puternice. Am avut dezbaterea la Ecofin luna trecută și a fost live. Nu știu dacă ați putut-o urmări, dar cu siguranță v-ar fi oferit uh, o idee despre pozițiile asumate și subiectele abordate. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Iată, cred că a fost un schimb de opinii foarte interesant și consider că au fost atinse o serie de elemente cheie. E important ce a spus la final și ce ați făcut, de fapt, cu inițierea acestei dezbateri pe simplificare și transparență la nivelul normelor fiscale. Acest lucru ar trebui să fie în centrul uh, preocupărilor noastre. Sigur, la nivel declarativ sunt uh, diferențe, dar eu nu, eu unul în termeni practici nu văd niciun tratament preferențial uh, aplicat Franței. E foarte greu de contestat această idee. Să ne axăm așadar pe fapte concrete, e mult mai constructiv așa. Acestea fiind spuse, țin să vă mulțumesc pentru muncă, implicare și țin cont de faptul că ați obținut unanimitate pe chestiunile fiscale ceea ce înseamnă că în spatele acestui lucru s-a aflat un efort și o presiune uriașă venită din partea președinției, așa că mă înclin în fața dumneavoastră. Textul nostru însă este și mai ambițios. Noi am subliniat care sunt și noile provocări în fața Uniunii Europene pentru a ne pregăti consecvent uh, pentru acest subiect. Aștept așadar, așteptăm așadar cu nerăbdare următorul rezultat ECOFIN. Vom continua însă cu această cooperare fructuoasă. Vă mulțumesc! Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, protocol de modificare a acordului între Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003-48, raportor Andreas Schwab. Și dăm de îndată cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. De la Eurogrup trecem la acordurile fiscale cu relevanță pentru statele membre. De data aceasta este vorba despre acordul dintre Uniunea Europeană și Monaco cu privire la reglementările din 2003-84 și în ceea ce privește um, normele în vigoare. Domnule președinte, după cum bine știți, Uniunea Europeană are un acord cu Monaco în ceea ce privește schimbul automat de informații cu privire la conturile bancare, uh, ca să abordăm frauda fiscală și din acest punct de vedere, pentru că este un microstat în Europa, nu în Uniunea Europeană, și ca să acoperim această lacună. Vă pot spune ce s-a întâmplat în ultimele luni și ce am negociat. Am negociat și cu Liechtenstein și cu alte state și, de fapt, aici este vorba de repetarea unui exercițiu pe care l-am încheiat cu succes uh, la alte capitole, cu alte state și cu alți raportori. Pe 22 februarie a fost parafat textul Trebuie să-l încheiem înainte de vacanța parlamentară, desigur având și aprobarea Consiliului, iar din ianuarie 2017 informațiile despre conturile bancare vor fi extrase din Monaco. Statele membre se obligă la un schimb automatizat de informații în acest sens, dar din 2018. Acordul este de fapt o actualizare a unuia din 2004 este anul în care am și ajuns în Parlamentul European, așa că mă bucur că putem uh, actualiza ceva și la vremea respectivă s-a spus că Monaco aplică niște reguli care ar trebui să um, respecte normele europene în vigoare în ceea ce privește ratele dobânzilor aplicate. Avem DAC2, uh, DAC2, mă scuzați, uh, directiva privind cooperarea administrativă, care prevede un schimb uh, automat de informații privind conturile financiare promovat de standardul global al OCD din 2014. Salut acest acord pentru că după ce am avem un acord cu Elveția, Andorra, San Marino, Liechtenstein, este din punct de vedere geografic de bun simț să includem absolut toate statele în lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Schimbul automat de informații cu privire la datele despre conturi va ușura munca statelor membre dacă într-adevăr se dorește o cooperare în domeniul uh, evaziunii fiscale. Vor fi uh, luate și măsuri de descurajare, în așa fel încât să nu mai fie ascunse sume de bani în străinătate. Avem tot interesul să ratificăm cât mai repede acest acord. Avem o procedură simplificată prin regula 50 și cred că putem să aprobăm acordul acesta fără amendamente. Dar vă amintesc, domnule președinte, eu unul nu intenționez să includ la explicații declarații contradictorii. Și nu pot să înțeleg, domnule președinte, de ce ați permis așa ceva în trecut. Pentru că nu are niciun rost să avem în procedură simplificată un acord pe care l-a aprobat deja Consiliul și apoi în avizul raportorului să scriem niște lucruri care cumva contrazic această poziție a Consiliului. Este un eveniment nefericit și care nu uh, respectă procedura. Eu unul voi respecta procedura ad literam și m-aș bucura foarte tare uh, dacă colegii care în trecut au participat uh, la asemenea Um, fapte, uh, să se abțină de data aceasta și să fie de acord cu um, opțiunea mea. Mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumim! Din partea SND, Pervanș Perez. Trebuie să-l scuz pe raportul nostru fictiv, colegul nostru Cofot, care votează la ITRE, dar îl felicit pe Alexander Schwab pentru acest, acest breakthrough uh, în cooperarea noastră, procedura simplificată va permite ca acordurile semnate deja cu o seamă în țări, bunoară, uh, Andorra, Liechtenstein, San Marino și Elveția să fie uh, extins și asta ne dorim cu toții în ce privește schimbul automat de informații. Grupul nostru în niciun caz nu va pune probleme la vot. Mulțumim. Alexander Lunt. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu preș- uh, raportorului. Salutăm și acest dosar, cum am făcut-o cu cele precedente, pentru că ne va ajuta să evităm dublele standarde în viitor. Și, prin urmare, susținem raportul. Mulțumesc! Oui, juste rapidement pour remercier. Euh, Doamna Gular, doresc să mulțumesc și eu lui Andreas pentru uh, raport. Poziția lui ne convine și nouă. Uh, având o circunscripție frontalieră cu Principatul Monaco, cred că va trebui să facem o delegație într-o bună zi în această frumoasă regiune pentru a verifica aplicarea acordului, nu așa? Uh, domnul Viegas. Sim, também não, não tenho muito a acrescentar, isso vem na sequência de outros relatórios. Nu am multe de adăugat, au existat rapoarte similare pe care le-am adoptat, pur și simplu și acesta merge în direcția cea bună, nu am nimic de adăugat. Barbara Capel nu e prezentă în sală. Atunci, domnul raportor, dacă mai dorește să spună câteva cuvinte în concluzie, domnul raportor? Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, cred că s-a spus tot ce era de spus. Era o procedură simplificată oricum, nu prea era necesară o dezbatere amplă, dar întrebarea se pune în felul următor. Cum putem face ca autoritățile fiscale din statele membre să coopereze aprofundat? Nu le putem obliga. Nu putem nici măcar în cazul anchetei uh, Panama să facem asta. Dar cum putem să acționăm totuși în așa fel încât uh, statele membre să facă tot posibilul ca să fie nu doar de acord la nivel procedural, ci să coopereze în termeni reali. Pentru că mereu uh, trebuie să veghem la succesul uh, cooperării în domeniul fiscal. Eu cred că acest acord este într-adevăr un pas important înainte, dar pe termen lung să verificăm în continuare stadiul cooperării în uh, dreptul fiscal între statele membre. Eu însă sunt convins că și ceilalți colegi sunt de aceeași părere cu mine și pot să spun de pe acum că la vot nu vor apărea mari probleme. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Dezbaterea se închide aici. Termenul pentru obiecții expiră azi, deci mm, vom putea considera raportul adoptat și să continuăm cu adoptarea în plenară la sesiunea iunie 2. Mulțumesc. Trecem la punctul 7. Carta verde privind serviciile financiare cu amănuntul. Examinarea proiectului de raport și domnul Ludvigson este raportorul nostru, care îi dau de îndată cuvântul. Tack för ordet, herr ordförande. Som, vi fortsätter idag vårt arbete med Mulțumesc, domnule președinte. Continuăm munca noastră pe această carte verde în ce privește serviciile financiare cu pentru persoane fizice și IMM-uri. Sigur, Cartea Verde e un text interesant. Se ocupă cu noi modalități de a aborda legislația într-o manieră mai dinamică și încercăm să facem un efort de cooperare, ținând seama de o lungă serie de opinii pe care uh, raportul le aduce. Am uh, încercat să continui dezbaterea cu raportorii din umbră, asigurându-mă că demersul nostru este cât mai constructiv. Am împărțit raportul nostru în trei părți, o serie de observații generale mai întâi. A doua parte se concentrează pe ceea ce se poate și trebuie să se facă în, pe termen scurt și în partea a treia ne concentrăm pe aspectele și perspectiva de termen lung. În principiu, aș spune că există foarte multe încă de făcut în ce privește colectarea și analiza datelor, iar capacitățile comisiei trebuie consolidate în acest sens. Multe din ideile din Cartea Verde nu sunt corect uh, marcate și ar trebui să putem, într-o manieră rezonabilă, să obținem o legislație mai potrivită. M-aș concentra pe cinci puncte astăzi și cred că e important pentru noi să trecem rapid la măsurile tangibile. Mai întâi, e important să ne intensificăm eforturile de combatere a discriminării în funcție de locul de rezidență pe piața internă. Deocamdată consumatorul prea adesea e implicat într-o piață domestică foarte limitată, mai degrabă decât să se poată adresa întregii piețe europene. E, nu e un lucru bun pentru consumator și dacă analizăm piața, nu e bine nici pentru piață, nu doar pentru consumator. Iată de ce ar trebui să aplicăm uh, măsura generală de a elimina geoblocarea și să vedem care ar fi măsurile țintite pentru sectorul financiar. În al doilea rând, e decisiv pentru bună funcționare a sănătății pieței interne ca să existe o posibilitate reală pentru consumator de a compara prețul și calitatea produselor care stau la dispoziție. Altfel, mecanismele de piață nu uh, ar funcționa cum se cuvine. Uh, și în ce privește această comparație între calitate și preț, există o diversitate de uh, site-uri locale și regionale, dar acesta nu este de ajuns. Avem nevoie de ceva care să meargă și mai departe și avem nevoie de modalități mai structurate, un portal bunăoară unde să poată fi comparate produsele de pe întreaga piață internă sunt convins că ceva trebuie făcut, chiar dacă nu știu exact uh, cum putem proceda. Iată de ce mi-aș dori ca și Comisia să producă un plan de acțiune oferind structura pentru directiva conturi de plăți, DCP, care ar putea fi un punct de referință pentru felul în care am putea proceda. Al treilea aspect. cum putem obține evoluții pozitive ale pieței în viitor. Ar trebui să ne putem identifica cu mai multă ușurință pe hartă și e nevoie de comisie și de statele membre pentru a se baza pe regulamente. Noile reglementări în ce privește spălarea de bani ar trebui să-și joace și ele rolul, făcând posibilă combinarea măsurilor de securitate pe de-o parte cu proceduri mai prietenoase și mai lesnicioase pentru consumatori. În al patrulea rând, Comisia trebuie să facă o analiză aprofundată a oricăror informații inexacte în ce privește conversia valutară. Acolo unde ratele de schimb sunt foarte ridicate și dificultatea accesării informației corecte, pentru că asta devine un dezavantaj imens pentru consumator. Iată de ce fac un apel la Comisie pentru a oferi o soluție coerentă pentru această problemă, permițând consumatorul din lumea reală să înțeleagă și să controleze situația uh, uh, el însuși. În al cincelea rând, să nu uităm uh, aprovizionarea. Trebuie să ne asigurăm că și cea mai mică companie poate acționa cu ușurință pe piața internă și există măsuri pe care ne pot imagina ce ar putea să ajute. Bună oară, o rețea coordonată a punctelor de contact, așa numitele ghișe unice, care să ofere susținere, asistență companiilor din alte state membre care doresc să profite de posibilitățile transfrontaliere de comerț. Iată, aceste cinci puncte uh, Uh, sunt firește doar o parte a agendei operative pe care trebuie să o lansăm și mă uit la Cartea Verde ca o bază pentru inițiative și propuneri uh, și pentru alte puncte. Deci, altfel spus, uh, acesta e doar începutul unui lung proces și aștept cu interes cooperarea pe marginea acestui raport și sper ca la final să obținem un text clar ce să poată obține un, o largă susținere politică. Acum, din partea PP, dar nu Tahubner. Îl înlocuiesc pe Alan Cadec, care nu poate fi astăzi prezent, și aș începe prin a spune că noi considerăm acest raport um, foarte bun, așa cum l-a propus Ludwig, iar Alain consideră că um, se poate obține un raport foarte ambițios mm, pe această carte vede privind serviciile financiare cu amănuntură. Acesta corespunde cu obiectivele Comisiei de a implementa uh, piața unică digitală, dar și Uniunea Piețelor de Capital. Și aș reaminti că serviciile financiare cu amănuntul uh, fac obiectul mai multor documente legislative din ultimii ani și ca atare e esențial să ne asigurăm că acestea sunt uh, Uh, implementate de plin înainte de a produce noi texte legislative. Apoi trebuie să identificăm impactul real al tuturor acestor regulamente în ce privește serviciile financiare cu amănuntul de până acum și sunt de acord cu raportul asupra necesității de a spori colectarea de date pe această temă. Piața cu servicii financiare cu amănuntul are un potențial uriaș pentru consumatori, pentru afaceri, în special IMM-uri și startup-uri, uh, și suntem conștienți deja de impactul semnificativ pe care îl are digitalizarea asupra diferitelor sectoare. Deschizând serviciile financiare cu amănuntul unei concurențe sporite, va aduce un impact pozitiv în ce privește reducerea prețurilor, creșterea um, paletei de produse, dar și inovației. Să nu uităm că obstacolele uh, în ce privește activitatea transfrontalieră uh, încă sunt substanțiale și vorbim despre diferite regimuri de protecție socială, juridică, consumatoare, limbi diferite, uh, sisteme contractuale diferite, digitalizarea nu va fi suficientă pentru a trece peste toate aceste obstacole cât timp suntem confruntați cu așa o diversitate. Capacitățile noastre în sector vor fi limitate propun uh, ca și Alan de a nu merge uh, pe o soluție unică pentru aceste servicii financiare cu amănuntul, deoarece există actori diferiți în diferite sectoare și uh, toți au specificul lor, iar IMM-urile îndeosebi se confruntă cu obstacole mult mai mari. Au nevoi specifice, iar Piața europeană de servicii financiare cu amănuntul trebuie să le poată permite un acces mai bun la finanțare Regulile trebuie să faciliteze activitatea transfrontalieră pentru IMM-uri, în special cele care oferă astfel de servicii financiare cu amănuntul. Ana vă mai atrage atenția asupra faptului că e necesar să oferi cetățenilor europeni protecție financiară, precum și protecția datelor lor personale și protecția drepturilor lor peste tot în Europa. În acest context e esențial ca statele membre să pună în aplicare schemele uh, prevăzute în directiva uh, garantării depozitelor. Această carte verde poate fi luată în calcul doar respectând toate, uh, toată legislația în ce privește protejarea datelor personale. În ce privește garantarea drepturilor consumatorilor, FINET, dacă va fi actualizat, e un instrument interesant, dar să nu uităm că Încrederea consumatorului este esențială și e important ca ei să fie protejați. Propunerea raportorului subliniază prioritățile sale, uh, lucruri interesante, o portal de comparare a serviciilor, mm, implicarea directivei împotriva spălării banilor și așa mai departe. V-aș atrage atenția și asupra investițiilor, să nu uităm că cetățenii europeni sunt uh, investitori potențiali și trebuie să promovăm inovarea, creând stimulente pentru afaceri, pentru a inova în diferitele sectoare și e necesar să studiem fezabilitatea unor produse pan-europene. Există oportunități uriașe în fața noastră și trebuie să fim în măsură să profităm de aceste oportunități la momentul potrivit și a îmi spune aștept cu interes cooperarea cu colegii din celelalte grupuri politice pentru a obține o poziție ambițioasă a Parlamentului European. Un mesaj puternic trebuie transmis atât consumatorilor, investitorilor, IMM-urilor, cât și întregului mediu de afaceri. Prețurile trebuie să fie reduse, dar să stimulăm și inovația, să fim realiști. Trebuie să trecem peste obstacole pentru a ne atinge aceste obiective. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru ECR, domnul Lund. Uh, uh, mulțumesc! Uh, înlocuiesc pe doamna Fox care nu a putut, pe domnul Fox care nu a putut să fie prezent și m-a rugat să citesc declarația lui. Domnul Fox susține mai multe idei din acest raport și mai ales faptul că este important să întărim um, piața unică a serviciilor financiare cu pentru a genera mai multă concurență, produse inovatoare și Uh, prețuri mai mici, pentru că acesta este obiectivul nostru pentru consumatori. De asemenea, este de acord că trebuie să susținem, ca și cum a spus doamna Hübner, uh, companiile inovatoare uh, trebuie să le ajutăm pentru ca ele să poată fi capabile să propună prețuri mai mici consumatorilor un cadru flexibil este necesar pentru ca aceste tehnologii să se dezvolte. Uh, domnul Fox uh, apreciază ideea ghișelor unice Uh, din acest punct de vedere s-au făcut deja multe lucruri și ar trebui să încercăm să coordonăm mai bine eforturile care s-au făcut deja și care există, pentru că aceste puncte de contact au fost deja um, create prin intermediul directivei privind serviciile. Există um, și rețeaua Solvit, uh, ele funcționează bine și ar trebui să evităm orice um, suprapunere a instituțiilor. Domnul Fox are și câteva preocupări legate de anumite aspecte ale raportului. În primul rând, este mm, destul de sceptic în ceea ce privește mm, necesitatea de a avea o piață întărită în ceea ce privește ipotecile. Aici domeniul este unul vast și cred că este nevoie de o evaluare mai atentă a impactului uh, și a mm, modificărilor care sunt prevăzute prin intermediul directivei um, privind uh, ipotecile, înainte să se ia în considerare orice pași suplimentari. În al doilea rând, menționarea unor, uh, legis- unor inițiative legislative suplimentare pentru, uh, punerea, pentru stoparea geoblocajului. Aici serviciile financiare nu ar trebui să fie incluse în directiva privind geoblocarea. Factorii geografici uh, trebuie aici uh, luați în considerare în ceea ce privește stabilirea profilurilor consumatorilor și domnul Fox consideră că trebuie mm, analizat uh, suplimentar această uh, inițiativă. Factorii comerciali pot uh, afecta uh, costurile la care se furnizează aceste servicii și astfel prețurile ar putea să mm, fie diferite în funcție de diferitele zone geografice. În al treilea rând, a treia preocupare se referă la site-urile comparative. Credem că Poate este puțin uh, prematur uh, până când nu vor exista mai multe produse transfrontaliere care să fie disponibile, credem că este prea devreme să evaluăm uh, eficiența lor. De asemenea, Domnul Fox sublinează că este foarte interesat să discute acest raport la reuniunile cu raportorii din uh, umbră și să continue activitatea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Silvi Gular. Mulțumesc, domnule președinte. Numesc, uh, vorbesc în numele lui Sophie Invelt, nu în olandeză, ci în engleză. Ne mulțumim raportorului, salutăm acest această carte verde și credem într-o piață unică pentru serviciile financiare uh, cu amănuntul. Credem că există un potențial foarte mare aici. Trebuie să fim uh, ambițioși. Fintech se, mm, tehnologie financiare se dezvoltă foarte, foarte rapid și nu trebuie să pierdem acest ritm de dezvoltare. Nu trebuie să existe niciun fel de taburi. Uh, mm, statele membre Uh, uh, spun în teorie că vor uh, această piață unică, dar în realitate sunt foarte protecționiste. Trebuie să ne inspirăm din inovațiile care au loc în alte părți ale lumii. O um, situația actuală a serviciilor financiare cu amănântul este un obstacol în calea tranzacțiilor transfrontaliere și trebuie să um, abordăm acest subiect dacă ne dorim să înlăturăm barierele de pe piața unică. În ceea ce privește calendarul prevăzut, mă tem că calendarul prevăzut pentru acest raport în Parlament nu ne va acorda timpul suficient pentru a reflecta uh, la acest plan de acțiune al Comisiei. Uh, raportul uh, va fi prezentat la sfârșitul lunii iunie. Planul de acțiune prevăzut, este prevăzut pentru septembrie, dar se pare că va fi amânat, cel puțin pentru noiembrie. Uh, trebuie um, să avem grijă să adoptăm cât mai rapid uh, propriul nostru punct de vedere pentru ca și Comisia Europeană să poată să-l ia în considerare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Viegas, din partea GUE. Mulțumesc. Vorbesc în uh, numele raportorului nostru din umbră, Marize, care a ridicat mai multe aspecte aici și își exprimă și câteva îngrijorări. În primul rând, ne întrebăm dacă ne dorim o integrare financiară mai accentuată și suntem destul de sceptici aici, pentru că o integrare financiară mai accentuată, mai intensă, conduce, bineînțeles, la o concentrare mai mare a sectorului financiar și am asistat deja la acest lucru și suntem destul de sceptici față de această concentrare care conduce la un oligopol uh, și mai puternic uh, și nu este deloc benefică pentru contribuabil. De asemenea, ne îndoim că aceasta este uh, concluzia potrivită pe care să o tragem din uh, recenta criză financiară. O altă îngrijorare substanțială, Cartea Verde încearcă să reconcilieze mai multe poziții divergente, încearcă să reconcilieze interesele diferiților actori de pe, din sectorul financiar, uh, consumatorii și operatorii de pe piață. Și nu credem că acest lucru poate chiar să funcționeze. Credem că autoritățile de reglementare trebuie să își asume protecția consumatorilor. Ele trebuie să facă acest lucru. De asemenea, considerăm că există o presiune foarte mare asupra funcționarilor bancari, ca și când uh, toate problemele de acolo izvorăsc. Uh, aceste persoane au uh, obiective și ținte pe care trebuie să le atingă și nu credem că este nivelul la care trebuie să intervenim. Noi trebuie să intervenim la nivelul de strategie globală a instituțiilor financiare. Consumatorul la nivel individual nu știe sau nu înțelege neapărat această lume financiară. Uh, și ne facem o iluzie dacă credem că prin furnizarea unor informații către consumatori ne îndeplinim datoria de uh, transparență, ca și când aceste produse financiare nu sunt suficient de complicate și nu ar depăși capacitatea uh, de înțelegere a, a mm, consumatorilor la nivel individual. Pentru că dacă vrem să fim realiști, uh, în această dorință de a-i proteja pe consumatorii, trebuie să interzicem anumite produse financiare care sunt prea complexe și care au condus la multe din uh, acele consecințe dramatice pe care le-am văzut în cadrul crizei, lăsând multe familii fără economii și fără investiții și am văzut, din păcate, multe astfel de cazuri în Portugalia. Acum, în general, dacă ne uităm la această carte verde, ea recunoaște existența unui uh, sentiment de nemulțumire în rândul consumatorilor de produse financiare și propune o soluție. O soluție însă bazată pe concentrare și pe, pe concentrare mai mare a sectorului financiar și noi nu credem că acesta este, aceasta este abordarea corectă. Ea va conduce la uh, poziții dominante abuzive și la poziții de oligopol și de, de, de dominanță la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, Sven Ingold! Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim uh, lui Ole Ludvigsen pentru acest raport foarte bun o bază excelentă pentru uh, formularea poziției Parlamentului. Sigur că sunt de acord și cu punctul ridicat de mm, Sofie și de Silvi, și anume că trebuie să fim gata la timp pentru ca vocea noastră să poată fi auzită. Acum, Ă, pe fond, cred că este adevărat că investitorii primesc prea puțin din uh, randamentul pe care îl are sistemul financiar. Uh, toată această parte intermediere este mult prea costisitoare și supradimensionată în cadrul, în cadrul sectorului financiar. De aceea credem că este nevoie de o concurență um, mai mare. Uh, astfel, uh, partea de intermediere va scădea și uh, sistemul în ansamblul său va fi mai eficace. Însă, ar trebui să fim foarte sinceri și să înțelegem ce înseamnă să permitem concurenței europene să scadă, să conducă la scăderea costurilor de intermediere. Și credem că Comisia nu este complet sinceră în modul în care abordează acest subiect de ce nu au încredere consumatorii în produse care sunt emise pe alte piețe? Ei bine, aici sunt de acord cu ceea ce a spus uh, PPE. Există diferențe foarte mari în ceea ce privește legislația fiscală, legislația privind insolvența, uh, siguranța legală. Uh, nu ai neapărat încredere într-un operator de pe o alt, dintr-o altă țară. Prin urmare, acest temei juridic trebuie să fie cel puțin, uh, să fie armonizat cel puțin până la un nivel care să ofere încredere. Și apoi, trebuie să ne uităm la toate aceste cadre și sunt de acord aici cu raportorul. Uh, să vedem dacă un consumator are încredere că va fi tratat în mod corect uh, și în mod echitabil, va primi aceeași protecție peste tot pentru a putea avea încredere într-un produs care este emis sau care este uh, tranzacționat în altă țară. Apoi, dacă produsele sunt diferite uh, ca și conținut, atunci comparația nu poate fi una uh, ușoară și site-urile de comparații, site-urile comparative nu pot să fie utile aici. De aceea trebuie să avem această dezbatere a standardizării produselor, ca, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în sectorul pensiilor. Dar există și alte domenii unde marjele sunt și mai mari, uh, și acolo cred că avem nevoie de o definiție mm, europeană a caracteristicilor pe care trebuie să le aibă aceste produse. Dacă avem produse care sunt mm, legate între ele și nici acestea nu pot fi comparate. Cred că trebuie să realizăm aceste acțiuni dacă ne dorim să revitalizăm piața financiară și nu numai în teorie, ci definind niște standarde de bază în toate aceste domenii pentru ca la nivel transfrontalier concurența să poată să funcționeze și să conducă la scăderea marjelor și a acestui sistem de intermediere supradimensionat pe care l-am construit cu timpul. Pentru că în prezent dacă protejăm costurile de intermediere de uh, concurență, pe termen lung, uh, și aici sunt de acord cu ceea ce a spus Sofie, vom vedea că mm, companiile de mm, tehnologii financiare își vor căuta uh, scăparea sau vor merge să se delocalizeze în afara uh, Europei și întregul sistem uh, practic va conduce la rezultatul contrar așteptărilor noastre. Cred că ar trebui să avem o dezbatere foarte sinceră în ceea ce privește mm, autoritățile care supraveghează protecția consumatorilor aceste autorități nu au, aceste autoritate nu are mm, aceste autorități nu au suficiente resurse pentru a asigura uh, protecția consumatorilor. Dacă nu avem uh, mijloace comune de supraveghere a, a protecției consumatorilor, atunci consumatorii nu vor avea încredere în produsele transfrontaliere. De asemenea, credem că produsele mm, financiare verzi sunt importante și ele și uh, trebuie să acționăm după modelul uh, regulilor uh, anterioare definite împreună cu mm, Pervan și Luna Pietikainen și sunt de acord că trebuie să aducem o, parte de ecologizare a economiei noastre. Sunt absolut de acord cu această perspectivă. Mulțumesc! Acum uh, intervențiile spontane, Pervan și Perez. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului pentru această propunere. Este o bază foarte bună de discuție. Și văd că în cadrul acestei comisii se avansează așa prin tatonare cu elemente foarte mici legislative. Aș dori să revin asupra uh, patru aspecte. Înțeleg abordarea generală a Comisiei și anume să faciliteze funcționarea unei piețe a serviciilor financiare cu amănuntul. Și cred că nimeni de aici nu poate să se opună acestei idei dacă ea vine în beneficiul consumatorilor. Însă, în acest sens, este nevoie de anumite garanții. Acestea sunt indispensabile și gândindu-ne la ceea ce am făcut în cadrul PRIPS, uh, Cred că este necesar să avem o comparabilitate a produselor și raportorul își dorește același lucru. Una din propunerile pe care uh, aș face-o este următoarea. Când ne uităm la ce face Comisia în legătură cu mm, directiva prospectelor, cred că am putea să mergem către un format tip de ghid așa cum am făcut în cazul PRIPS, pentru a facilita această comparabilitate. Uh, acum, cei care se ocupă de acest subiect al prospectelor în cadrul Comisiei îmi spun că uh, logica este diferită, însă nu cred, pentru că analizele financiare uh, merg mereu către aceeași bază și pentru investitorii cu amănuntul, cred că ar fi bine să aibă un ghid care să le permită această comparație. În al doilea rând, Comisia a prezentat uh, anterior o propunere pentru un mecanism de indemnizare a investitorilor Ole Schmidt um, a uh, redactat raportul și Parlamentul s-a exprimat în favoarea acestuia. Um, între timp, Consiliul nu a fost de acord și totul a fost uitat. Dar dacă vrem să restabilim încrederea consumatorilor în servicii financiare cu amănuntul, atunci trebuie să există mecanisme de compensare sau de despăgubire în cazul uh, erorilor sau în cazul unor consilieri greșite. Apoi, distribuția prin internet. Foarte mulți colegi au vorbit deja de această problematică a fintech, a tehnologiilor financiare, pentru că avem uh, cazuri de produse financiare care sunt distribuite prin internet și care conduc la abuzuri mm, cred că este responsabilitatea Comisiei să prezinte și în acest sens niște propuneri concrete. Și în cele din urmă, ceea ce privește uh, supravegherea, supervizarea protecției consumatorilor, sigur că Agențiile de supervizare au deja niște elemente la dispoziția lor, însă așteptăm în continuare propunerile Comisiei în mai multe domenii uh, am, uh, avem deja câteva realizări în uh, dosarul PRIPS și pe, acest, uh, pe această temă Comisia trebuie să vină cu propriile propuneri pentru a putea avansa în acest domeniu. Thank you. Mulțumesc. Nu mai sunt alte intervenții, așa că dau cuvântul raportorului. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc tuturor pentru opiniile exprimate. Da, sunt într-adevăr impedimente în fața schimbărilor pe care vrem să le facem pe termen um, scurt și pe termen lung. Obiectivul este acela ca lucrurile să funcționeze în plan transfrontalier și să sporim uh, concurența. Mai mult decât atât, consumatorii să fie în primul plan. Iar când discutăm despre IMM-uri, este foarte important ca acestea să poată opera la nivel transfrontalier, într-o manieră rezonabilă. Sigur că lucrurile acestea necesită timp, dar din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne grăbim doar de dragul de a ne grăbi. Trebuie să facem tot posibilul pentru a influența poziția Comisiei. Mulțumesc tuturor și mulțumesc uh, de pe acum pentru orice amendament uh, va veni. O să le tratăm ca atare și, după cum v-am spus la început, o să încercăm să obținem un rezultat ce poate fi susținut de o amplă majoritate și care să poată fi supus la vot în comisie. Eu sper și cred că lucrurile vor merge bine. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Calendarul. Termenul pentru amendamente este 28 iunie, la ora prânzului, examinarea amendamentelor 31 august, votul la ECON 29 septembrie și în plenară um, noiembrie. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, putem închide sesiunea de astăzi și ne revedem în această după-amiază la orele 3 fix, când vom avea un schimb de opinii cu domnul comisar Hill.